Okay, colleagues, we can uh, look to make a... Stimați colegi, putem începe. Bun venit, domnului Cernețchi. Câteva, com- uh, câteva comunicări la începutul reuniunii noastre până își uh, adună lucrurile domnul Cernețchi. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Uh, ați văzut ordinea de zi, sper că nu aveți obiecții la această ordine de zi. Punctul 2, comunicările președintelui. Lista limbilor disponibile le puteți vedea în uh, agenda noastră. Reuniunea noastră se transmite pe internet pe site-ul Parlamentului. Nu vom vota astăzi, ci mâine Uh, mâine vă rog să vă aduceți cartelele de vot. Punctul 3. Apro- aprobarea proceselor verbale ale ultimelor șase reuniuni cont. Dacă nu primim obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni, aceste procese verbale vor fi considerate adoptate. Trecem acum la punctul 4, descărcarea de gestiune pe anul 2014 bugetul general al UE, în special descărcarea celorlalte instituții, Consiliul European și Consiliul. Domnul Cernețchi are majoritatea rapoartelor, așadar îi voi da cuvântul în primul rând, după aceea domnul Vistisen, doamna Macovei, nu este prezentă astăzi. Am impresia că nu se simte foarte bine, dar, dar domnul Cernetski va prezenta rapoartele sale în numele său. Sau nu, domnul Vistisen o va face prezentările în numele domnule, domnului Macovei. Așadar, domnule Cernetski, în primul rând vă dau cuvântul pentru a vă prezenta raportul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere, pentru că mi-a întârziat avionul. Stimate domnule președinte, stimați colegi, începem începând de la raportul Curții de Conturi. Reamintesc cererea de a transmite rapoartele la timp. Progresul înregistrat Uh, nu s-a atins uh, obiectivul de 18 luni pentru un raport al Curții de Conturi. Această problemă nu o vizează doar pe Curtea de Conturi. Curtea trebuie să includă în raportul anual uh, rezultatul cazurilor închise, unde instituția sau persoanele angajate au fost plasate sub anchetă. Un lucru de înaltă importanță este problema agențiilor. Curtea trebuia, trebuie să dea curs punctului 54 din regulile conform abordarea comună și să plătească auditul extern al agențiilor, precum și să acorde orientări pentru acest auditor privați. În 2014, timpul petrecut în administrare și achiziții pentru contractele de audit a, gener- a fost de peste 1400 de ore de muncă suplimentară pentru agențiile descentralizate și a dus la o cheltuială totală pentru audit privat de 550.000 de euro. După părerea mea, Curtea de conturi trebuie să discute această problemă cu agențiile și să găsească soluția corectă pentru a reduce această, acest cost administrativ. În ceea ce privește ombudsmanul european, nu există probleme majore aici. Trebuie doar să spunem că structura și organizarea biroului ombudsmanului descrisă în raportul anual de activitate nu corespunde cu organigrama care este publicată pe site-ul internet. Deci, ombudsmanul ar trebui să clarifice cum este organizat biroul în momentul actual. Ca să intrăm în exemple, este un post coordonator uh, din proprie inițiativă acest post nu există și postul este neocupat, este vacant. Ombudsmanul trebuie să ne informeze dacă uh, acest post va intra în acțiune și care vor fi atribuțiile acestui post în ceea ce privește Serviciul European de Acțiuni Externe. Deja de câțiva ani încoace spun că persistă anumite dezechilibre în ceea ce privește naționalitățile. S-au înregistrat câteva îmbunătățiri, dar așteptăm îmbunătățiri suplimentare. Mai mult, și aici nu este vorba de o problemă nouă, șefii de delegații trebuie să își dea seama că au și datorii operaționale și nu doar politice. Gestiunea corectă a acestor sarcini este necesară. În ceea ce privește avertizorii, trebuie să spunem că procedurile de avertizare trebuie să fie implementate în toate activitățile, în toate forurile noastre de pol- politice. În ceea ce privește Consiliul European, aș începe de la aspectul de control bugetar, spunând că există o rată destul de mare a subutilizării cheltuielilor. Consiliul trebuie să uh, dezvolte indicatori de performanță pentru a-și îmbunătăți performanța bugetară și să își planifice mai bine bugetul. Astfel s-ar evita transferuri majore între liniile bugetare. În ultimul rând, obiectiv major al Secretariatului Consiliului pentru 2014 și anume Europa Link până la sfârșitul anului 2015 nu a fost îndeplinit. Deci, acest, deci solicit, deci întrebăm care este costul acestei amânări ținând cont de aspectul politic al descărcării Consiliului European și Consiliului. Știm cu toții că nu a avut loc niciun fel de cooperare și niciun fel de îmbunătățire. Am primit o scrisoare de la secretarul general al Consiliului ca răspuns la invitația Comisiei noastre pentru control bugetar de a participa la un schimb de opinii în ianuarie 2016, însă nu am primit niciun fel de răspuns la această invitație și, și nici la Uh, chestionarul scris transmis în noiembrie 2015. Scrisoarea reiterează uh, poziția Consiliului în legătură cu schimbul de informații financiare deja exprimată în trecut. Deci nu există niciun fel de cooperare. Deja propun ca în proiectul de raport, ca și anul trecut, să amânăm această descărcare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Cernetski. Poate putem să trecem la domnul Vistisen și poate ne putem referi și la cele două rapoarte ale doamnei Macovei. Voi încerca pe cât posibil. Am privit, primit câteva idei de la doamna Macovei, uh, în primul rând însă în legătură cu descărcarea pentru Comitetul Economic și Social am avut o cooperare foarte bună cu Comitetul Economic și Social. Mulțumesc administrației de acolo pentru deschidere. Suntem mulțumiți cu performanța Comitetului Economic și Social um, pentru anul fiscal 2014 și, după cum a declarat și Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social a nu a, a înregistrat erori materiale sau alte mm, erori. Rata este de 96,7%, ceea ce se dorește a se îmbunătăți până la 97%, deci este un rezultat satisfăcător considerăm că ar exista beneficii din utilizarea tehnologiilor de videoconferințe pentru a reduce cheltuielile cu uh, călătoriile și costul reuniunilor și sperăm că Comitetul Economic și Social va adopta aceste inițiative. În ceea ce privește avertizorii de securitate, de integritate, uh, s-au adoptat uh, orientări și în anul 2015 și ar fi bine să, să primim o confirmare în acest sens până la adoptarea acestei descărcări în plen. Au, uh, au existat câteva probleme care au fost însă remediate prin procesul de dialog. Am primit de la Comitetul Economic și Social o serie de cereri de corectări tehnice din propunerea de descărcare și în calitate de raportor voi încerca să le includ acolo unde consider că dau o imagine mai corectă a organizației. Voi comunica acest lucru și raportorilor din umbră și sper că vom ajunge la un acord în legătură cu aceste amendamente tehnice. În ceea ce privește Curtea de Justiție, Mulțumesc din nou Curții de Justiție pentru Cooperare. Curtea de Justiție a ajuns la o rată de implementare de 99%. Încurajăm să îmbunătățească utilizarea resurselor existente și să continue dezvoltarea aplicațiilor IT pentru a îmbunătăți procedurile și pentru a reduce numărul de exemplare tipărite, de asemenea costul pentru traducere și interpretare. Curtea de conturi va face o evaluare a Curții de Justiție pentru a evalua performanța și pentru a ne da informații și uh, instrumente pentru a evalua mai bine pe conturile. În ceea ce privește informația legate de activitățile externe ale judecătorilor, care au fost transmise în final curții de conturi în ianuarie 2016, după ce a fost solicitată de mai multe ori. Uh, cu regret văd că anumiți dintre judecători participă la activități sau evenimente care nu sunt menționate în aceste activități, în acest raport al activităților externe care ne-a fost comunicat și de aceea aș uh, îndemna curtea să fie mai uh, precisă și să introducă un sistem de înregistrare corectă ale tuturor activităților judecătorilor. Lucru care ar fi extrem de benefic în procesul continuu de evaluare a performanței acestor uh, judecători. De asemenea, îndemnăm Curtea de Justiție să reducă numărul de vehicule oficiale disponibile pentru a reduce povara asupra contribuabilului. Ne preocupă faptul că regulile pentru avertizorii de integritate încă nu au fost adoptate la Curtea de Justiție. Așteptăm adoptarea lor în 2016 și vom monitoriza această problemă în descărcare. Acestea, acestea au fost rapoartele mele. Acum trec la notele care mi-au fost înmânate de către doamna Macovei. În primul rând, în legătură cu supraveghetorul, Agenția pentru Supravegherea Protecției Datelor, punctele critice. Uh, probabil doamna Macovei mulțumește pentru cooperare și uh, mi-a transmis următoarele puncte care vor apărea în raport. În ceea ce privește conflictul de interes, regretul că, regretă că această agenție de supraveghere nu a pus la dispoziție toate informații în legătură cu acest, acest aspect și uh, solicită toate CV-urile și declarațiile de interes ale angajaților agenției și în al doilea rând și, al, uh, și informațiile în legătură cu experții naționali utilizat, utilizați până în iul, iunie 2016. De asemenea, uh, reguli foarte clare în legătură cu ocuparea de posturi după părăsirea agenției, așa numită Revolving Door Policy, și dacă s-au adoptat regulile din 2015 pentru a îndeplini uh, regulamentul personalului. În ceea ce privește achizițiile, Uh, se solicită informații în legătură cu toate contractele la care s-a participat, pentru că în momentul actual există foarte puține informații în legătură cu aceste contracte și în legătură cu criteriile de selecție utilizate. De asemenea, Parlamentul anul trecut a solicitat organismului de supraveghere Uh, organigrama, inclusiv resursele umane, pe lângă raportul anual de activitate și îndeamnă acest uh, autoritate de supraveghere să uh, transmită această organigramă până la sfârșitul lunii iunie 2016. Solicită clarificări suplimentare în legătură cu CV-urile experților naționali și solicită un acord Uh, nu înțelege de ce acest lucru nu a, a fost un proces uh, transparent pe site-ul internet al organismului de supraveghere. Asta în ceea ce privește organismul de supraveghere a protecției datelor. După aceea trecem la Comitetul Regiunilor. În primul rând, doamna Macovei uh, salută acordul de cooperare între Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social și Parlamentul European pentru a utiliza în comun resursele. Doamna Macovei insistă că economiile bugetare rezultate din acest parteneriat ar trebui să fie evaluate la jumătate de mandat pentru a se vedea dacă obiectivele au fost atinse. Există și aici câteva observații critice. Analiza de risc din partea curții de conturi ar trebui să fie preluată și că toate recomandările de audit trebuie să fie închise și autoritatea de descărcare trebuie să fie uh, informate în legătură cu măsurile atenuante luate de către Comitetul Regiunilor. Trimiterile la misiunile membrilor sunt vagi, imprecise și nu conțin cifre exacte, deci acolo s-ar dori cifre mai transparente în legătură cu aceste misiuni, cifre care să fie incluse în raportul anual cu uh, explicații detaliate pentru ca și politica imobiliară a Comitetului Regiunilor să poate să fie evaluată. A crescut de asemenea și numărul de derogări de la, de la regulile de achiziții. Așadar, există și rapoarte de excepție datorate non-conformității cu regulamentul financiar. În domeniul videoconferințelor doamna Macovei dorește să se utilizeze mai mult acest, uh, această modalitate, să se folosească tehnologiile pentru a reduce costurile cu misiunile. În ultimul rând, este inacceptabil că Comitetul Regiunilor nu că Comitetul Regiunilor este în curs cu uh, că la Comitetul Regiunilor este în curs un proces de avertizare de integritate din 2003, în ciuda uh, noilor recomandări și îndeamnă Comitetul Regiunilor să ia toate acțiunile uh, necesare și să admită că constatările avertizorului erau corecte, după cum a declarat OLAF și alte organisme comunitare. Aceasta a fost ultima descărcare. Vă mulțumesc. Oh, can I thank the two rapporteurs for the... Mulțumesc foarte mult celor doi raportori pentru prezentări, domnului Netsky, în primul rând, dar și uh, colegului nostru pentru că ne-au prezentat rapoartele, așadar și pentru faptul că ați avut timpul să și prezentați raportul doamnei Macovei și la, domnul, la doamna Macovei au existat foarte multe lucruri pe care ne-ai durea să le menționeze și e foarte bine că ați făcut-o. Acum este rândul deputaților pentru ca să-și facă comentariile, fiecare au uh, întrebări pentru raportor sau dacă vor să facă comentarii, uh, domnul Jaciovski, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult colegilor pentru întocmirea acestor rapoarte. Mulțumesc pentru că ați menționat atâtea teme și pentru că putem să vorbim acum despre aceste subiecte. Trebuie să spun că este să lucrezi aici ca raportor pentru că vezi cum funcționează instituțiile europene, că funcționează bine și că merită totuși o reputație bună. Activitățile acestor instituții însă trebuie să se regăsească și în viețile cetățenilor. De aceea nu pot decât să susțin faptul ca instituția să mizeze exact același lucru și îmi pare foarte rău de aceea că uh, Consiliul European și Consiliul UE, deci cele doi, cei doi piloni ai Uniunii Europene, nu au această um, idee deloc prezentă și nu um, reușesc să răspundă așteptărilor cetățenilor și, din păcate, nici nu colaborează destul cu Parlamentul la descărcare. Uh, raportul anual și răspunsul la chestiuni importante nu sunt întotdeauna transmise mai departe Parlamentului, mai ales atunci când e vorba de execuția bugetului, nu tot timpul se, traduc, se transmit lucrurile acestea mai departe și mi se pare scandalos să se întâmple în continuare așa. Există reguli interne pentru avertizori, pentru așa numiți whistleblower, uh, Există și uh, proiecte bugetare care nu sunt întotdeauna foarte bune și toate acestea au o consecință asupra bugetului contribuabililor și asupra Uniunii Europene. Trebuie să spun că această manieră intransparentă de a lucra este cea care prejudicează în primul rând cetățenii europeni și nu aduce cu nimic un aspect pozitiv pentru Uniunea Europeană. Trebuie să modificăm acest lucru. Atunci când vorbim despre transparență, însă trebuie să subliniem și activitatea ombudsmanului și a curții de conturi. Eu susțin anchetele ombudsmanului european și activitățile curții de conturi pentru că aceștia contribuie la o Uniune Europeană mai transparentă, fie că e vorba la nivel de state membre sau la nivelul instituțiilor. În 2014, ambele instituții au făcut economii foarte mari, dar uh, funcția ombudsmanului european trebuie să reușească să rezolve mai multe proceduri mai repede. Și un ultim punct din partea mea se referă la CESE, Aici noi o să facem câteva recomandări pentru Consiliul Economic și Social. Aș vrea să vorbesc însă pe scurt despre structura acestei instituții. Cred că structura este de multe ori foarte puțin transparentă și neclară și de aceea este destul de prejudicial acest fapt, este destul de negativ. De multe ori, la Consiliul Economic și Social, e foarte dificil să ajungi la documente, să citești analizele făcute. O astfel de gestionare a resurselor este, din păcate, foarte rigidă și am exprimat aici foarte prietenos. De multe ori are legătură cu posturile de manager și cu repartizarea geografică inechitabilă. Haideți să ne uităm, de exemplu, cât de mulți reprezentanți din, cele, din statele membre noi avem uh, în posturile de conducere în această instituție. Și pe lângă aceasta procedurile sunt foarte lungi, sunt foarte greoaie. Eu uh, aș vrea să ne referim și la um, funcțiile și posturile din uh, străinătate și acolo eu aș vrea să existe o acțiune mai eficientă și am spus deja acest lucru, l-am spus tot așa um, cât se poate de politicos, pentru ca să, în fine, să ținem cont de ce vor cetățenii. Mulțumesc pentru aceste comentarii, spune președintele. Alți uh, deputați, domnul Soltes? Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Colegii mei au spus deja ceea ce vroiam și eu să spun până acum, nu o să repet ceea ce au zis ei, dar vreau să mai mă refer puțin la Consiliu. Eu cred că această lipsă de cooperare din uh, partea Consiliului în procedura de descărcare este o chestiune care face viața Parlamentului foarte dificilă și credibilitatea instituțiilor europene nu are nici ea prea mult de câștigat în ochii contribuabililor din cauza acestor probleme. Iată de ce uh, instituțiile europene încrederea contribuabililor. Dar lucrurile sunt uh, exacerbate chiar mai mult. Cred că putem spune chiar că se subminează legalitatea și legitimitatea Parlamentului European și ne depărtăm din ce în ce mai mult de conceptul de descărcare. ceea ce este clar o nonconformitate cu tratatul uh, despre funcționarea Uniunii Europene TFUE. Cooperarea Consiliului se bazează pe un acord uh, de gentleman între Parlament și Consiliu și nu este respectat. În ciuda repetării acelorași argumente mai mulți ani la rând, nimic nu se schimbă. Colegul meu, Pascal Durand, care a pregătit din partea Comisiei AFCO un raport uh, despre procedura de descărcare a Consiliului 2014 a văzut că din 2009 peste 500 de miliarde de euro au fost, au fost cheltuite fără să fie nicio formă de verificare făcută asupra lor. Deci eu cred că este timpul ca în fine Consiliul să negocieze cu Parlamentul pentru ca Parlamentul să aibă acces la datele relevante dacă aceasta e singura cale posibilă. și trebuie să schimbăm ceva. Nu putem să repetăm aceleași probleme în fiecare procedură de descărcare. În lupta noastră pentru transparență, toată lumea trebuie să fie implicată, chiar și Curtea Europeană de Conturi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Soltes. Următorul vorbitor, doamna Kadenbach. Da, mulțumesc foarte mult și din partea mea. Aș dori să mulțumesc în primul rând raportorilor și curții de conturi. Nu am multe de adăugat din punct de vedere al conținutului față de ceea ce s-a spus deja. Desigur, într-unul din rapoarte, și mulțumesc încă o dată raportorilor, o să vrem să se mai accentueze anumite puncte, o să facem câteva amendamente, dar sunt convinsă că toate aceste amendamente se vor putea trata într-un situație și într-o atmosferă foarte colegială ca și înainte. Așa cum au zis și alți colegi înaintea mea, m-aș dori o colaborare mai bună cu Consiliul. Am văzut că cu celelalte instituții funcționează foarte bine schimbul de informații, iar Parlamentul, ca reprezentant al europenilor, are dreptul să știe cum sunt folosiți banii contribuabilului din Europa. Și aici vedem în colaborarea cu Consiliu o nevoie de îmbunătățire a lucrurilor. Eu mi-aș dori ca anul viitor, când vom vorbi de descărcarea pentru bugetul 2015, să fim în altă situație decât acum, astfel încât chiar în proiectele raportorilor să putem prevedea o descărcare a Consiliului. Eu sunt tot timpul foarte pozitivă din punct de vedere politic, cred că putem găsi soluții și sper să putem în fine să fim la înălțimea așteptărilor contribuabililor. Aș vrea să mai atrag atenția asupra unui punct. Suntem mulțumiți, cred eu, în general, cu munca făcută atât a instituțiilor, a agențiilor, dar și a curții de conturi. Și cred că banii uh, din partea contribuabilor trebuie să fie folosiți cât se poate de bine. Ceea ce nu înseamnă să facem uh, reduceri liniare și să fim mândri că am făcut aceste reduceri, ci întotdeauna să ținem cont de faptul că trebuie să dăm altor agenții, altor instituții uh, sarcini și că trebuie să fie sarcinile potrivite și în același timp potrivite față de dotarea financiară pe care o au, pentru ca să poată să-și îndeplinească acele sarcini pe care le trasăm. Deci o folosire mai bună a mijloacelor financiare și să nu uităm întotdeauna când alocăm resurse că trebuie să uh, se potrivească cu obiectivele pe care le-am stabilit. Când facem însă reducere de personal, eu zic că n-ar trebui să facem acest lucru fără să știm exact și ce se întâmplă cu banii contribuabililor pentru ca să fie o reducere care să fac, aibă sens. Mulțumesc! Bun. Nu cred că dorește cineva din partea comisiei sau din partea curții și sigur nu din partea Consiliului. Văd că Majoritatea comentariilor de la deputați au fost adresate de Consiliului și vorbeau despre lipsa de cooperare, lipsa de transparență. Deci, um, cred că avem această discuție fiecare an și ar fi foarte bine să găsim o soluție în fine care să funcționeze. Nu știu dacă mai aveți uh, întrebări pentru cei doi raportori. Vreau să vă mai dau ocazia, însă dumneavoastră, raportorilor, uh, să mai spuneți câteva cuvinte la sfârșit. Domnule Cerneschi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au, au vorbit aici sunt de acord și cu domnul Solte și cu celălalt coleg și cu doamna Kadenbach. Apelul domnului Zdehovski și domnului Soltes cu privire la transparența din Consiliu este una corectă. Eu sunt uh, deputat deja de mai mulți ani și am senzația că povestea aceasta nu are sfârșit. Vorbim deja de această problemă de mai mulți ani, iar curtea, iar um, Consiliul uh, tace cu desăvârșire. Există un proverb polonez pe această temă, se spune că poți să vorbești cu un tablou de pe perete, dar uh, tabloul nu o să-ți răspundă. Cam așa va fi și cu Consiliu. Consiliul European dorește să ignore propunerile noastre cu privire la o transparență mai bună, dar ea este esențială pentru cel care plătește impozite. Ei, cetățenii, sunt cei care cer mai multă transparență și, după cum a spus și doamna Kadenbach, vreau să nu abandonez speranța ca peste un an situația să arate un pic mai bine. Trebuie să ne păstrăm această speranță Poate că speranța mea e puțin mai mică decât cea a doamnei Kadenbach și sper ca ei să fie cea care are dreptate și nu, uh, nu alții. Mulțumesc! Domnul Visițan, mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru că ați uh, redactat aceste îmbunătățiri. Vă mulțumesc, sper să pot să fac amendamente de compromis din ele pentru ca să fie cât se poate de bune, să avem un proces uh, lin și să avem majoritatea opiniilor incluse în acest raport. Mă bucur foarte mult să avansăm și vă rog dacă considerați că am uh, uitat de ceva în acest raport să nu ezitați să ne spuneți și mă bucur să continuăm procedura de descărcare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și acum, doar în final, vreau să amintesc uh, colegilor calendarul. Termenul de depunere a amendamentelor este 4 martie și adoptarea la Comisia pentru Control Bugetar este pe 22-23 martie și adoptarea la plenară la plenara din aprilie 2. Aceasta, cu aceasta încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct, care este descărcarea de gestiune 2014 pentru agenții. Este raportul meu și am uh, ocazia să pot prezenta acest raport chiar eu. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră pentru că au colaborat pe toate aceste rapoarte cu mine, iar uh, în ceea ce privește prezentarea mea de astăzi, vreau să mă concentrez pe aspectele orizontale și poate să menționez apoi uh, câteva puncte care se leagă de agenții individuale. În primul rând, uh, vreau să vă spun că am recunoscut toate sarcinile pe care le-au uh, avut de îndeplinit agențiile. Deci suntem uh, de acord că aceste agenții au foarte multă muncă, au multe servicii pe care trebuie să le aducă în favoarea cetățeanului în Europa și cu toții noi vedem, ace- vedem aceste lucruri, nu considerăm că sunt agenții care stau degeaba. În ceea ce privește procedura de descărcare, lucrurile stau mai bine de data aceasta. Știm că nu au fost uh, exprimate opinii din partea curții, avize din partea curții și au fost doar făcute câteva comentarii, mult mai puține decât anii trecuți. Vreau să informez colegii că de curând Coreperul s-a întâlnit, s-a întrunit și se pare că și ei sunt de acord să acorde descărcarea pentru toate agențiile, o veste bună din partea Consiliului, care recunoaște deci acest proces, uh, progres făcut de către agenții. În ceea ce privește rapoartele orizontale, am făcut câteva comentarii generale despre planificarea bugetară, despre uh, problema restanțelor uh, care trebuie transferate. Facem o distinție foarte clară între așa numitele carryovers uh, planificate și cele care se transferă și nu sunt planificate. Unele fac parte din programe multianuale și altele nu Însă e interesant să vedem ce se întâmplă cu acele sume care trebuie uh, transferate uh, și sunt foarte mari. În ceea ce privește rapoartele orizontale, am spus cât de importante sunt serviciile partajate între agenții, sinergii mai bune între agenții, deci o manieră de a îmbunătăți serviciile pentru toată lumea și eficiența agențiilor printr-o uh, economie de scară în cadrul agențiilor. Am discutat cu fiecare agenție în parte, multele dintre ele deja sunt parte din în cooperări uh, și tandemuri cu alte agenții. Noi încurajăm ca ele să meargă mai departe chiar în această uh, colaborare pentru a fi și mai eficiente și pentru a face economii. În raportul meu am scris câte ceva și despre managementul resurselor umane. Desigur că agențiile se plâng în continuu despre faptul că nu numai trebuie să facă 5% reducere în uh, ceea ce privește personalul, ci trebuie să mai uh, aducă o, supliment, o reducere suplimentară de 5% tot la staff din cauza rotației uh, posturilor și persoanelor care trebuie să părăsească agențiile. Deci aș vrea să rog Comisia să încerce să găsească o alternativă pentru a uh, face o rezervă de persoane care trebuie uh, rotate și transmis, trimise către alte posturi. Altă îngrijorare a noastră se referă la echitatea de gen. Cred că este foarte corect să ținem cont de acest aspect. Unele agenții sunt mai bine organizate din punct de vedere al echilibrului de gen, altele nu și acolo am cerut un progres. Am menționat și conflictele de interes și transparența. Ia, am luat la cunoștință faptul că peste 80% din agenții au o strategie antifraudă în picioare, deci care funcționează, ca de exemplu trei dintre agenții care ne spun că vor să adopte o strategie antifraudă în 2016. Deci cred că trebuie să salutăm aceste eforturi și să încercăm să încurajăm orice astfel de încercare. Am mai menționat și faptul că sunt foarte mulțumit de faptul că se încearcă o prevenire a conflictelor de interes. Toate condițiile se implementează conform cu cerințele comisiei oricum, 90% din agenții au politici pentru publicarea CV-urilor, pentru declarațiile de avere pentru uh, managementul superior și, de asemenea, și un CV pentru experți. Mai există însă câteva agenții care au alte probleme pe care mai trebuie să le rezolve. Am încurajat în textul meu um, rezolvarea acestor probleme, mai ales în ceea ce privește gestiunea conflictelor de interes și transparența care trebuie îmbunătățite. În ceea ce privește performanța, am cerut curții de conturi să ne dea o evaluare a performanței agențiilor pentru comisia noastră și curtea a menționat că e nevoie să trecem către un sistem mai orientat pe performanță și orientat după rezultate. Cred că trebuie să ajutăm agențiile să facă această schimbare spre performanță pe viitor și aici Curtea de Conturi ar putea să își uh, aducă aportul. Am menționat și comunicarea și vizibilitatea. După cum au spus mulți în această comisie, deși agențiile fac foarte multe activități și nu toată lumea știe exact uh, ce face, ele muncesc cu adevărat și este foarte bine să se creeze mai multă vizibilitate Există, sigur, agenții în care se poate lucra mai bine, multă lume încearcă să facă îmbunătățire, o îmbunătățire în domeniul vizibilității, se pot face însă mult mai multe pentru publicitatea, pentru aceste agenții care chiar lucrează și am cerut agențiilor să vină cu propuneri concrete în care să demonstreze exact ce fac, să-și îmbunătățească comunicarea și vizibilitatea cu opinia publică. În legătură cu alte comentarii, sediile agențiilor au fost întotdeauna o problemă în trecut. Acum cred că nu mai avem dubii despre patru agenții, dar în continuare nu avem uh, acorduri cu statele, unele state membre. O să le încurajăm să încheie aceste negocieri și cred că în mare parte de fapt, vina este la statul membru mai degrabă decât la agenție, deci e nevoie de progres în aceste domenii. O altă chestiune care a fost de interes este uh, cea cine plătește pentru auditurile externe la agenții. Agențiile consideră că Curtea de Conturi ar trebui, conturi ar trebui să plătească, iar ea, la rândul ei, consideră că agențiile trebuie să plătească pentru uh, auditurile, auditurile externe. Eu cred că neclaritatea aceasta merită rezolvată. E o problemă în... Uh, se pare că există în acordul cu privire la abordarea comună că în momentul în care se face referire la alte uh, servicii, lucrurile nu sunt foarte clare. Deci eu am, n-am specificat încă exact în uh, a, raportul meu, voi face un amendament la raportul meu în care voi spune că e nevoie de clarificare a soluției a acestei probleme pe viitor. Câteva remarci eh, cu privire la gen eh, în raportul meu orizontal. Vreau să spun ceva despre două agenții. Am spus că două dintre agenții au așa numitul eh, principiu de subliniere a importanței uh, competenței. Aici există anumite probleme. O altă problemă s-a referat se referit la anumite creanțe care au, se priveau sectorul IT și care au fost transferate de la comisie pe anumite agenții și aici mai e nevoie de clarificări și alte probleme este legat de Institutul European de Tehnologie și de felul în care uh, se face comunicarea cu comunitatea de oamenilor de știință. Contribuțiile din partea oamenilor de știință și comunității uh, științifice sunt uh, o chestiune care se pare că s-a rezolvat, dar în bugetul 2014 a fost o problemă și Curtea de Conturi reperase această problemă. Acum însă ea este rezolvată. Așadar, cam aceasta, acestea au fost punctele principale pe care le-am menționat în raport. După cum ziceam, Consiliul a recomandat acum descărcarea pentru toate agențiile. Eu o să recomand în raportul meu să fie acordată descărcarea pentru 2014 pentru toate agențiile. Sper că nu am vorbit prea detaliat și prea lung. Oricum, acum deputații, dacă doresc să contribuie, pot să ia cuvântul, vă rog. Thank you, Derek, for... Mulțumesc, Derek, pentru prezentarea ta excelentă <laughs> și aș putea să mă opresc, dar glumesc. Eu aici vorbesc în numele lui Thomas Dodge și el uh, dorește să adauge câte ceva în legătură cu descărcarea de gestiune a agențiilor. Înainte de toate, Aș vrea să mulțumesc raportorului, raportorilor din umbră și secretariatului pentru cooperare. Cred că domnul Derek Vaughan a desfășurat o activitate exces excepțională, sunt uh, rapoarte detaliate și cuprinzătoare în legătură cu activitatea agențiilor, mai ales în ce privește execuția bugetară și situația financiară. Anul acesta nu avem uh, opinii uh, calificate, dar asta este o veste bună, pentru că și Curtea, la reuniunea dedicată agențiilor, a afirmat că există mai puține probleme pentru agenții decât în anii precedenți și, ca atare, nu au fost necesare uh, comentarii critice în raportul curții. Două agenții care au fost menționate au fost recomandate pentru un follow-up. Dar, oricum, asta nu afectează uh, opinia auditorilor privind uh, declarațiile financiare. Ca atare există uh, credibilitatea conturilor prezentate și se recomandă descărcarea de gestiune a tuturor agențiilor ca rezultat al unei abordări comune și a unui număr mare de eforturi și uh, rezultatul măsurilor luate de agenții în ultimul an. Eu susțin opinia raportorului să se acorde descărcare de gestiune pentru toate agențiile și cred că este o mare reușită atât pentru agenții cât și pentru Comisia de Control Bugetar. Cred că în anul viitor vor exista și măsuri eh, suplimentare care vor fi introduse, mai ales pentru sporirea eficienței activității și eh, pentru îmbunătățirea sistemului de control intern pentru ă, a respecta orientarea care s-a conturat încă în anul trecut și vom urmări în continuare această evoluție. Este, cum spuneam, punctul de vedere al lui Tama Stoici și eu cred că trebuie să existe uh, vizibilitate, comunicare, uh, de trei ori comunicare, transparență pentru toate agențiile pentru că nimeni nu va putea fi descărcat de gestiune dacă nu uh, se uh, garantează transparența. Și acesta este punctul meu de vedere și vreau să fac apel la toate agențiile să respecte această cerință pentru că este uh, o cerință esențială. Trebuie să existe din acest punct de vedere transparență față de cetățean, dar și transparență în relațiile dintre noi, instituțiile europene. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină în legătură cu descărcarea de gestiune a agențiilor? Cine dorește să mai intervină? Um, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea Comisiei, doresc să răspund pe scurt la câteva chestiuni menționate în moțiunea de rezoluție în care se vorbește despre utilizarea de către comisie a acestui bazin de redistribuire a personalului în vederea atingerii obiectivului de a reduce personalul cu 5%. Și mă refer în acest punct de vedere la situația în 2014 și la eventualitatea de a trata separat agențiile care beneficiază de finanțări și din partea industriei. Mulțumesc. Iar iar în ce privește problema cine ar trebui să plătească pentru auditarea externă, poate că găsim o soluție, pentru că și eu am menționat această problemă. Da, în legătură cu această problemă, eu cred că este necesar să analizăm această chestiune. Iar în ce privește aceste bazin de uh, personal care poate fi redistribuit. Cred că în comunicarea Comisiei pentru 2013 s-a stabilit un cadru uh, pentru uh, personalul uh, din uh, nivelele mai mici de a putea fi redistribuit în activitatea agențiilor. Dar Acest lucru este de altfel și prevăzut în acordul interinstituțional. Iar în 2014 Comisia a făcut o distinție între trei categorii de agenții, unele care își sporesc rapiditatea de acțiune, unele care au primit primit sarcini noi și altele care sunt în faza de startup. Deci, eh, dacă noi dorim să ne atingem obiectivul de a reduce personalul cu 5%, acest lucru se referă la toate cele trei tipuri de agenții. Iar noi trebuie să ținem seama de eh, Uh, necesitățile uh, agențiilor din grupul 2 și 3, uh, cele care au primit noi atribuții și cele care se află în faza incipientă. Pentru că cele din prima, primul grup vor trebui să contribuie și să aibă o reducere mai mare de 5% pentru ca noile agenții care își asumă sarcini suplimentare să poată să reducă personalul cu mai puțin de 5%. Este clar că putem avea uh, un câștig în ce privește eficiența dacă uh, ne străduim să atingem acest obiectiv. Și eu pot să vă confirm că la nivelul Comisiei se caută acum activ, uh, se examinează posibilitățile pentru a stimula activitatea agențiilor și a stimula cooperarea între agenții pentru ca toate poverile să poată fi partajate. În grupul de lucru interinstituțional privind agențiile ne vom întâlni pe 14 martie din nou. După cum știți, Comisia a primit sarcina să uh, prezinte uh, rezultatele uh, în ce privește eficientizarea și aceste uh, fișe de eficiență, probabil că vor fi prezentate Parlamentului până la finele acestei săptămâni, astfel încât la următoarea întâlnire a grupului interinstituțional să dispunem de ele. Iar în ce privește acest, uh, această cerință minus 5%, este un proiect cadru, dar nu-l vom aplica orbește pentru că, după cum știți, în procedura bugetară din fiecare an, autoritatea bugetară a examinat necesarul pentru anii următori și a uh, operat ajustări la cadrul uh, elaborat de comisie acolo unde a fost necesar. Pentru că um, uh, se spune că acest obiectiv de reducere cu 5% a personalului nu va uh, crea uh, prejudicii atingerii obiectivelor. În privința în ce privește punctul de vedere al Comisiei, noi credem că uh, în contextul crizei migrației Um, au apărut necesități noi și autoritățile bugetare au adoptat pentru Europol, Frontex și EASO uh, obligații suplimentare. Deci aici este nevoie de o consolidare a personalului. Și aici cred că trebuie să facem o excepție de la Uh, acest uh, deziderat de a reduce personalul cu 5%. Trebuie să ținem seama de uh, presiunea actualității. Iar în ce privește acum finanțarea agențiilor, este o întrebare legitimă Comisia este dispusă să analizeze aceste probleme în detaliu, pentru că aceste agenții, care sunt finanțate parțial sau integral de către industrie, reprezintă un caz aparte. Există o marjă de manevră, pentru că atunci când volumul de muncă crește, este clar că și uh, sumele primite din partea industriei sunt mai mari. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți pentru că trebuie să ne gândim care este și ă, presiunea creșterii contribuției asupra operatorilor economici. În acest punct de vedere, Comisia de asemenea va studia situația de la un caz la altul, iar grupul de lucru uh, a solicitat Comisiei să elaboreze o informare uh, în legătură cu această problemă și acest document va fi finalizat în zilele următoare și înainte de finele săptămânii vom trimite Parlamentului și Consiliului uh, rezultatul acestei analize. S-ar putea să fie nevoie de o ajustare a nivelului de personal uh, în anumite agenții, dar sigur că ne vom baza pe indicatori uh, concludenți și nu excludem ca și aceste agenții să trebuiască să își stabilească ținte de eficientizare pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult și pentru comentarii în legătură cu ideea că există o flexibilitate în ce privește redistribuirea personalului și, de asemenea, vis-a-vis -vis, față de acele agenții care sunt finanțate eh, de către industrie. Pentru că eh, am avut o discuție pe această temă și, eh, așa cum am spus, poate ne puteți furniza și uh, informații suplimentare, inclusiv în legătură cu ă, cine va trebui să plătească auditarea activității acestor agenții. Altcineva dorește să intervină înainte de a încheia discuția pe marginea acestui punct, atunci voi face câteva observații finale. Mulțumesc raportorilor din umbră. Mulțumesc de asemenea secretariatului care a desfășurat uh, o muncă impresionantă în colaborare cu biroul meu. Mulțumesc și curții de conturi pentru două rapoarte și mulțumesc și agențiilor pentru cooperare și doresc de asemenea să le felicit pentru progresele realizate în ultima vreme din punct de vedere al administrării bugetelor. Cum spuneam, voi recomanda descărcarea de gestiune pentru toate agențiile. Dar sigur că este posibil ca pe viitor lucrurile să fie îmbunătățite și mai mult. Așa cum a spus și Comisia, sigur că este nevoie și de transparență în comunicare și poate dacă vor obține descărcarea, poate că vor continua să comunice punând informații pe site-uri. Deci va fi un progres. Și închei aici discuția pe marginea agențiilor și aș trece la subiectul următor și este este vorba despre supervizarea de către Uniunea Europeană pentru agențiile eh, de eh, eh, rating și știu că domnul Vali tocmai a sosit la timp în sală pentru a ne prezenta raportul său, dar Domnul Tomi din partea Curții de Conturi este invitat înainte să își prezinte punctul de vedere. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai uh, Comisiei de Control Bugetar al Parlamentului Buget dar uh, doresc să mulțumesc Comisiei pentru că m-ați invitat să prezint uh, raportul privind supravegherea de către Uniunea Europeană agențiilor de rating de credit. A fost o plăcere pentru mine să colaborez cu Comisia, să ne furnizăm reciproc informații relevante privind munca noastră. Doresc să-mi exprim aprecierea pentru documentul de lucru pe care domnul Vali, eh, raportor Uh, l-a prezentat, pentru că aici, practic, uh, se preia recomandarea curții și constituie o bază foarte bună pentru dezbatere. Anticipând uh, procesul de reformă care are loc în clipa de față la nivelul curții, noi am creat un grup care se ocupă de problemele legate de guvernanța Uniunii Europene și solicităm informații privind guvernanța financiară și economică. Am elaborat deja rapoarte privind supravegherea de către Uniunea Europeană a agențiilor de rating de credit, privind EBA și ESMA și în legătură cu dificultățile îndepinate. Ultimul nostru raport a fost publicat săptămâna trecută și este vorba despre asistența tehnică acordată Greciei și coordonată de către Comisie pot uh, să revin uh, în această comisie pentru a vă prezenta rezultatul celor două rapoarte. Acum, permiteți-mi să facem o trecere revistă auditării privind ESMA și a opiniei curții în raportul 22 uh, din 2014. Este vorba despre analiza uh, activității în uh, primul an al existenței ESMA. Uh, probabil vă amintiți că după criza financiară din 2008, uh, uh, agențiile de rating au fost criticate că uh, nu au uh, contribuit semnificativ la progresul piețelor financiare, că a existat o lipsă de transparență, că existat și posibile conflicte de interese. Uh, Agențiile de rating sunt importante pentru investitori și pentru toți participanții la piața financiară ă, dar nu trebuie să înlocuiască până la urmă activitatea de due diligence a investitorilor. Ă, este o activitate importantă nu doar pentru companii și pentru bănci, dar pentru ă, state întregi. Comisia Europeană a încercat să reacționeze la lacunele existente în activitatea agențiilor de rating, revizuind cadrul uh, de reglementare și uh, uh, pentru a determina ca activitatea agențiilor de rating să devină mai credibilă. Raportul a fost prezentat pentru ianuarie 2011 ca parte a sistemului european de supervizare financiară și uh, au existat puteri speciale pentru a înregistra, superviza uh, și sancționa eventual uh, deficiențele în activitatea agențiilor de rating din Uniunea Europeană. Scopul nostru de auditare a inclus însă doar operații în ce privește agențiile de rating. Noi am analizat activitatea ESMA și activitățile de supervizare în ce privește planificare, analiză de risc, monitorizare și transparență. Ce am descoperit? am ajuns la concluzia că în zilele noastre este mai eh, simplu și mai repede pentru agențiile de rating de credit să se înregistreze. Dar eh, eh, încă procesul de înregistrare este divizat și ar trebui să se îndeplinească cerințele legale de reglementare iar înregistrarea de către ESMA uh, nu este uh, uh, suficientă pentru ca agențiile de rating să fie acceptate de um, Eurosistem, pentru că aici există și criterii suplimentare. Deci doar 4 din cele 23 de agenții de credit care au fost înregistrate de către ESMA au fost acceptate de către Eurosistem. În ce privește activitatea care ne este specifică, am constatat că resursele de supervizare ISMA nu au ținut pasul cu cerințele de reglementare din ce în ce mai crescute. Iar această lacună, în anumite situații, a dus la uh, o documentație insuficientă și la lipsa de analiză uh, suficient de aprofundată. Uh, Deci trebuie să existe o platformă online care să permită armonizarea informației care să fie accesibilă pentru toți. Oricum, există preocupări și în legătură cu lipsa uh, verificărilor adecvate uh, ale uh, analizelor efectuate de către ISMA utilizatorii potențiali ai acestor agenții de rating nu sunt întotdeauna stimulați uh, să recurgă la aceste informații. Ar trebui ca modelele existente să fie mai bine descrise. Stimate domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, noi am făcut o serie de recomandări pentru a îmbunătăți calitatea Uh, activității de supervizare și, uh, de asemenea, uh, a procesului de analiză de risc și pentru examinarea tuturor aspectelor importante care să ducă la o metodologie pe care să se bazeze agențiile de rating. Iar în ce privește riscul unor conflicte de interese, noi recomandăm ca ESMA să își intensifice activitățile în baza informațiilor primite de la agențiile de rating. După această auditare, noi credem că ESMA a creat o bază corespunzătoare pentru supervizarea adecvată a agențiilor de rating de credit, dar credem că este încă loc de mai bine. În baza implementării recomandărilor noastre, noi sperăm că ESMA va fi mai bine pregătită pentru activitatea de supervizare. Vă mulțumesc foarte mult pentru a sta la dispoziție pentru a răspunde la eventualele întrebări pe care le aveți. Next, the, uh, rapporteur. Mulțumesc, îi dau acum cuvântul raportorului domnul Vali. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând și curtea, Curții de Conturi care ne-a oferit o analiză foarte veridică, foarte bună și care a atins foarte multe aspecte. Din acest motiv, în documentul meu de lucru m-am concentrat pe anumite aspecte esențiale care ar trebui îmbunătățite. În primul rând, aș dori să subliniez cum uh, ESMA, într-o perioadă foarte scurtă, a reușit să pună în aplicare o procedură de înregistrare pentru agențiile de rating al creditului, care să garanteze mai ales o stabilitate pe piața financiară după criza din 2008. Așa cum a con confirmat ESMA, această procedură este în evoluție. În momentul de față nu există încă o metodologie de înregistrare unică și aceasta e una din problemele cele mai grave practice. Credem deci că e nevoie de o metodologie standardizată și unică care să permită o înregistrare uniformă și care ar putea să garanteze o protecție mai bună. E nevoie de aceea să analizăm foarte bine situația agențiilor de credit printr-un sistem de arhivare care să fie menit să se facă o evaluare mai bună a procedurilor, o procedură uniformă. Ceea ce spun este valabil mai ales pentru evaluarea riscurilor și acesta este punctul pe care vreau să-l subliniez eu. Procesul de identificare a riscului trebuie să fie transparent clar și trasabil. În momentul de față, procedurile sunt interne și mai ales deciziile cu privire la evaluarea riscurilor se întâmplă în anumite reuniuni fără ca să existe o registrare și fără să se noteze motivul pentru care s-a luat acea decizie. E nevoie de aceea de o documentare care să asigure că deciziile sunt susținute de, că, de analize foarte riguroase. E nevoie de aceea să avem un uh, instrument informatic uh, potrivit pentru că sunt numai 26 de agenții. Un instrument uh, informatic ar fi foarte bun pentru a putea să gestionăm informația mai bine, într-o manieră mai transparentă și mai eficientă și pentru a garanta și trasabilitatea deciziilor luate în ceea ce privește evaluarea riscurilor. Credem de asemenea că e nevoie de o îmbunătățire a site-ului, uh, site-ului ESMA care să permită un acces total la informațiile disponibile. Transparența este fundamentală Adică, dacă legislația și documentele sunt accesibile tuturor, e foarte bine. Anumite fapte au arătat cum o, uh, pierd, o uh, fugă de informații și uh, interese personale au putut să ducă la o distorsiune a piețelor. Iată de ce trebuie ca statele membre să protejeze investitorii și să se garanteze o supraveghere adecvată. Știm că nu este responsabilitatea ESMA să gestioneze ceea ce se întâmplă cu agențiile de rating, dar trebuie să se garanteze faptul că se urmează procedurile de către aceste agenții și că sunt bine respectate. Și agențiile de rating nu trebuie să fie subiectul unor presiuni politice. Cazul uh, ratingului în Polonia și în 2011 în Italia ar putea să fie un exemplu a ceea ce vreau să spun eu. Evaluarea de risc este un instrument foarte puternic care poate să uh, exerciteze un, uh, o presiune psihologică asupra opiniei publice. Deci specula nu trebuie să fie folosită niciun fel ca armă pentru a destitui uh, guverne care au fost uh, alese democratic și pentru a lua decizii care ies dintr-un context politic normal și intră într-unul de criză indusă. În ceea ce privește metodologiile și procedurile folosite de către agențiile de rating, ESMA suferă, cred eu, aici de o problemă de terminologie care ar putea să ducă la ambiguități fie uh, întârzierile structurale pentru care încă nu s-au făcut analizele care trebuie, fie pentru că nu există o definiție clară. În acest caz, eu cred că Comisia trebuie să ofere instrumentele adecvate pe care ne necesită ESMA pentru a putea clarifica și în același timp crea o terminologie mai clară. Și la sfârșit am lăsat punctul cel mai delicat, eurosistemul uh, Uh, pentru rating care a fost emis de patru agenții. Aceste, uh, acesta penalizează de fapt agențiile mai mici de rating care sunt considerate de mâna a doua. Cred, deci, că aceasta creează o distorsiune a concurenței pe piața agențiilor de rating. BCE-ul și Comisia Europeană ar trebui de aceea să combată această distorsiune cât se poate de repede. Acestea sunt uh, părerile mele ținute aici foarte pe scurt, exprimate pe scurt și mulțumesc foarte mult uh, ESMA și Curții de Conturi pentru colaborare. Mulțumesc! Thank you, uh, Mr. Valley. Mulțumesc foarte mult, domnule Vali. Iar uh, reprezentanta ESMA dorește să intervină de asemenea. Dar poate că înainte de asta uh, ascultăm și deputații, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru raportul foarte interesant al domnului Vali. Mulțumesc pentru interesul său în, inter- în identificarea temelor nevralgice. Eu aș dori să dau curs câteva dintre recomandărilor, recomandările din raportul Curții de Conturi. Pe de o parte, în acest Parlament susținem IMM-urile. Uh, cerem tratament specific pentru IMM-uri pentru a echilibra tendința de a această tendință de centralizare către macroentități, în special pentru că experiența ne arată că uh, dacă ai o întreprindere mare, nu înseamnă că și rezultatele sunt neapărat mai bune. Dar micile entități, exigențele mm, pe care le adresăm acestor entități care funcționează pe lângă ESMA sunt uh, destul de consistente. Eu aș dori să întreb tribunal, Curtea de Conturi în ce fel și comisia poate ne va spune cum vede lucrurile, cum putem să uh, ajungem la un echilibru. Pentru că aici lipsa de competențe este chiar mai periculoasă decât uh, competența. În ce fel um, ar trebui să funcționeze împreună aceste entități pentru a avea o uh, colaborare mai bună? După aceea, ni se spune că resursele ESMA sunt insuficiente. Asta ne-o spune Curtea de Conturi. Însă cantitatea de regulamente și exigenții și exigențele care le presupun aceste regulamente duc la o sarcină de muncă extrem de mare. Eu aș dori să întreb în ce fel se uh, gândește Curtea uh, de Conturi că s-ar putea evolua aici. În, și de asemenea, în legătură cu Brexitul, există o decizie a Consiliului de, din acest, de săptămâna trecută, unde din nou partea de guvernanță financiară și economică uh, este pusă sub semnul întrebării. Deci, uh, mă întreb dacă pe lângă aceste recomandări ați fi introdus o altă recomandare pentru ESMA mm, pentru a găsi o legătură între o evaluare de guvernanță și un alt tip. Nu văd uh, alte persoane care să-mi indice că ar dori să intervine, deci poate dăm cuvântul acum ESMA pentru a-și aduce contribuția. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. În primul rând, vă mulțumesc pentru raportul Curții de Conturi. Salutăm acest raport în legătură cu supravegherea agențiilor de rating. Aș dori să vă dau o imagine a ceea ce a făcut ESMA de la, din 2011 încoace. După aceea se răspund la anumite dintre preocupările Curții de Conturi Europene. În primul rând, regulamentul cerințelor de capital din 2011 era un regulament nou, trebuia să fie supravegheată de către o organizație complet uh, nouă și Curtea de Conturi recunoaște că uh, în primii ani s-au pus bazele acestei organizații, am pus accentul în, acest an, în acești ani pe înregistrare. Trebuie să fie, fie înregistrat ca agenție de rating pentru a emite un rating în Uniunea Europeană și acum avem 26 agenții de rating înregistrate în Uniunea Europeană, inclusiv uh, agențiile mari, Fitch, Moody's, Standard Poor's, ă, și ESMA are puteri de supraveghere de pline asupra autorităților naționale. Putem face vizite la fața locului, putem să uh, cerem schimbări ale procedurilor, ale guvernanței și am emis sancțiuni, de exemplu în 2015. În același timp, curtele Conturi recunoaște că cadrul eh, de reglementare și juridic nu este finalizat. Eh, există două regulamente, CR2 și CR3, eh, care nu au fost încă implementate, deci vor exista aici solicitări și atribuții suplimentare pentru agențiile de rating, care încă nu au fost implementate. Va exista o platformă care va permite investitorilor să compare ratingurile, după aceea taxele uh, vor fi și ele înregistrate începând cu 2016. Acest lucru nu este acoperit în raportul Curții de Conturi și ar trebui să se țină cont de acest fapt. În legătură cu recomandările mai specifice, una dintre acestea este că una dintre preocupările exprimate este lipsa de resurse uh, pentru activitățile de supraveghere. Am explicat că ESMA a adoptat o abordare bazată pe risc, ceea ce este abordarea obișnuită acolo unde există risc ridicat și impact ridicat. Deci acesta este aspectul pe care a pus uh, accentul ESMA după înregistrare pe conflictele de interes care sunt uh, uh, deci acolo unde există prevederi care pot permite conflictele de interes, acestea vor fi schimbate sau eliminate. Ne asigurăm că există asemenea prevederi să existe o funcție de Uh, revizuire pentru toate funcțiile noi, uh, pentru aceste entități anterior non-reglementate și de asemenea în cazul tranzacționării activelor. De aceea am lucrat din ce în ce mai mult pe metodologiile agențiilor de rating Știți că și ESMA, că noi nu putem să intervenim asupra ratingurilor sau asupra metodologiei, deci asupra conținutului, dar ceea ce facem noi este că ne asigur, să ne asigurăm că procesul de rating este corect conform procedurilor și că metodologia se aplică în mod corect și dacă este necesar, revizuită. Avem și un document de discuție în legătură cu validarea acestor metodologii pentru că aceste agenții să-și poată revizui metodologiile, să verifice în mod constant dacă metodologia corespunde uh, procesului de rating care are loc. Asta în legătură cu activitățile de supraveghere. Aici considerăm că am acționat, deci nu a existat o lacună în uh, activitatea noastră de supraveghere. În ceea ce privește baza de date publică, unde orice investitor sau cetățean din Uniunea Europeană să găsească date colaționate în legătură cu ratingurile, am explicat că baza de date actuală este conformă cu regulamentele în vigoare. Vedem că uh, ar putea exista beneficii suplimentare pentru investitori, însă ESMA este limitată de Uh, regulamentul său de funcționare, noi considerăm că facem deja ceea ce trebuie să facem. Același lucru se aplică și în procesul de înregistrare. Înregistrăm, uh, împărtășim preocupările că procesul de înregistrare ar putea să fie greoi. În același timp, considerăm că acest proces de înregistrare Uh, ne permite să verificăm în prealabil înainte de a permite agențiilor de rating să emită un rating. Nu cred, credem că acest proces de înregistrare a dus la uh, o decizie de calitate scăzută. Procesăm acum multe solicitări de uh, înregistrare și este uh, foarte important să verificăm toate aceste cerințe înainte de a acorda permis, permisul de funcționare. După aceea, posibilitatea ca ESMA să țină cont de povara pentru uh, agențiile de rating mici și mijlocii. Vă imaginați că din 26 de agenții de rating sunt destul de multe mici și mijlocii. ESMA, prin regulament, are posibilitatea de a acorda excepții pentru Uh, directori executivi independenți, prin analiști independenți, uh, analizăm de la caz la caz pentru a vedea dacă aceste excepții se justifică. Așadar, pe lângă acest lucru, există și standardele tehnice de reglementare prin care taxele plătite de aceste rating agenții de rating către ESMA, agențiile de rating cu o cifră de afaceri mai mică de 10 milioane de euro uh, nu plătesc aceste taxe. Deci uh, există măsuri speciale pentru micile agenții de rating. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Uh, foarte multe de informații detaliate, utile pentru noi. Înainte de a-i da raportorului Uh, posibilitatea de a încheia. Domnule Tomi, doriți să răspundeți la câteva dintre lucruri, în special la întrebarea doamnei Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cuvintele domnului Vali și, ale, și din cele spuse de doamna Ayala uh, apar trei lucruri care interesează această comisie parlamentară. În primul rând, riscul suveran și um, ratingurile pe care aceste agenții le dau asupra obligațiunilor emise de către uh, statele membre. În raportul nostru, la anexa 4, precum și tabel, tabelul 4 și anexa 3, acolo găsiți câteva dintre lucrările realizate de ESMA în evaluarea riscurilor pe acest subiect, care este unul foarte sensibil și uh, cred că a fost unul dintre aspectele fundamentale Eh, atunci când am încercat să trecem de la o industrie autoreglementată la o agenție publică de reglementare și supraveghere. Problema care s-a pus ține de politica Băncii Centrale Europene, care duce la o dificultate în practică în ceea ce privește accesul pe piața agențiilor de rating mai mici. Am inclus în raportul nostru un răspuns extins eh, din partea Băncii Centrale Europene, unde Banca Centrală arată că în calitate de utilizator de rating pentru diverse eh, scopuri și utilizatoare de standarde, Banca Centrală Europeană în practică se asimilează unui, unui sistem de înregistrare și calificare a agențiilor de rating. Asta înseamnă că nu toate agențiile înregistrate de către ESMA sunt luate în considerare în acest sens de către Eurosistem. Pe de altă parte, atâta timp cât nu facem o recomandare specifică în acest sens, cu toate că nu facem o recomandare specifică în acest sens, considerăm că există o marjă de manevră ca Banca Centrală Europeană să uh, se alinieze criteriilor ESMA în măsura în care ESMA este unica agenție de înregistrare și supraveghere care există în Uniunea Europeană. Este un lucru la care Parlamentul poate să se, se, reflecte, se reflecte pentru viitor. Un alt aspect ridicat se referă la veniturile ESMA. În acest sens, Curtea menționează că cu uh, resursele disponibile în momentul actual, ESMA ar putea să aibă uh, dificultăți să facă față tuturor solicitărilor regulamentului. Este un dialog deschis între agenție și organismul de reglementare, însă trebuie să se țină cont de acest lucru în momentul în care se definește mandatul ESMA și sarcinile care îi se acordă. ESMA este o agenție care se finanțează nu doar din bugetul comunitar, ci și prin taxe pe care le percepe de la agențiile de rating. Încheiere în ceea ce privește consecințele acordurilor Consiliului de la sfârșitul săptămânii trecute în legătură cu rapoartele noastre. După cum am reamintit la începutul prezentării mele, Curtea de Conturi deja a elaborat un uh, rapoarte în legătură cu două dintre cele uh, dintre noile agenții financiare au uh, EBA, Autoritatea Bancară Europeană și ESMA, însă, bineînțeles, nu am putut să luăm în considerare în rapoartele noastre de impactul unui uh, eventual acord al Consiliului ulterior acestui raport sau impactul pe care l-ar putea avea acordul din cadrul Consiliului asupra acestor agenții care reglementează piețele. Și în încheiere, în ceea ce privește procedura pe care am efectuat-o în legătură cu ESMA, um, salutăm cooperarea din partea ESMA. Am uh, au trecut prin procedura în contradictoriu uh, standard pentru a elucida faptele. Am uh, inclus toate am inclus toate răspunsurile primite de la ESMA și ne bucurăm că ESMA salută și acceptă recomandările noastre. După cum am spus, atâta timp cât bazele ESMA sunt puternice, agenția va fi într-o poziție mai bună dacă recomandările noastre sunt implementate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și tot pe acest punct, poate domnul Vali, raportorul, ar putea să facă observațiile finale. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult reprezentanților Curții de Conturi și ESMA pentru această dezbatere, mai ales colegei mele, îi mulțumesc doamna Ayala Sender, cu privire la scenariul uh, unui eventual Brexit, eu cred că trebuie să facem o analiză interesantă Uh, e extinsă. Este interesant însă să vedem cum poate o țară care este suverană pe moneda proprie să poate să impună condiții pentru Uniunea Europeană și cum alții care sunt într-o poziție critică față de Uniunea Europeană nu pot să o facă pentru că tocmai le lipsește această suveranitate. O să vedem cam ce se va întâmpla și cu agențiile pe această temă. Momentan e o chestiune strict politică În ceea ce privește riscurile suverane, e absolut necesar să se garanteze transparența maximă din partea agențiilor și din partea tuturor proceselor. Este esențial să înțelegem cât de puternic este acest instrument, ratingul și cum poate el să influențeze, după cum ziceam și la începutul raportului meu, o presiune chiar psihologică pe populație și o luare de poziție din partea acesteia atunci când se vede un rating de anumită categorie pentru o țară, ceea ce duce la o situație și mai mare de criză decât cea care este specificată chiar în rating. Așadar, agențiile mai mici, uh, trebuie să facem câteva comentarii și despre acestea, după cum a zis um, Curtea de Conturi înainte, sunt uh, necesare aceste comentarii. E nevoie de resurse pentru a putea să creăm acest sistem de registrare și de vigilență sporită o să spunem și în descărcarea noastră și în uh, avizul pentru Econ, trebuie să încercăm tot timpul să motivăm aceste creșteri și eventual să preferăm o raționalizare internă față de creșteri care nu sunt neapărat justificate. E vorba de o părere a Parlamentului aici, din uh, textele care vor fi uh, publicate în diferitele comisii de resort. Și mulțumesc tuturor uh, pentru participare. Thank you, Mr. Valley. Uh, I... Mulțumesc, domnule Vali. Speram să nu aud la cont uh, cuvântul Brexit, dar se pare că nu pot să scap de acest cuvânt. Uh, momentan e peste tot, e clar. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru aceste discuții și acum trecem la ultimul punct. Este descărcarea de gestiune 2014 pe întreprinderi comune și raportor este domnul Marian Jean Marinescu. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, sunt opt rapoarte cu privire la întreprinderile comune, Artemis, Clean Sky, Excel și ENIAC, dar și ITER și celelalte patru, Cezar, Clean Sky, după cum ziceam, IMI. Eu o să împart câte trei, mai întâi ENIAC, Artemis și Excel Știți că ENIAC și Artemis au uh, devenit uh, Excel în 2014, în iunie. Au uh, avize calificate, toate trei, pentru că auditurile ex post au fost înfăptuite în conformitate cu regulile naționale, deci Curtea de Conturi a scris că nu se poate evalua dacă aceste audituri sunt făcute într-o manieră justă. Rata de eroare e sub 2% din toate statele membre, în toate statele membre, din cauza diferențelor însă de reguli între statele membre și din cauza diferențelor între regulile statelor membre și ale Uniunii Europene, nu se poate spune cu certitudine că e vorba de rapoarte pozitive. Deci, după părerea mea, Excel ar trebui să primească descărcare pentru că au început în 2014 și gestionează fonduri din uh, orizontul 2020 sub alte reguli. Deci o să respecte regulile Uniunii. O să vedem ce se poate face cu Artemis și ENIAC. Poate găsim o soluție și aici și eventual să amânăm până în uh, toamnă pentru ca să se poate găsi o soluție, pentru Excel de fapt să găsească o soluție. Să găsească o soluție așadar uh, să rezolve aceste probleme, pentru că altfel Excelul ar, va primi alt uh, aviz calificat pe 2 ani fiind dat că vor trebui să primească banii care nu au fost uh, folosiți de Excel și Etemia. ENIAC, îmi cer scuze. Așadar, în ceea ce privește întârzierile, sunt în continuare multe întârzieri și dacă ne uităm la raportul Curții de Conturi avem multe probleme. În 2014, pe aceeași perioadă de timp, așadar, așteptăm uh, programe care să fie adoptate de către ITER. Sigur că energia este cea mai importantă, dar trebuie să colaborăm cu ITER aici. Așteptăm deci un program de la ITER. S-a amânat decizia cu privire la programul prezentat de managementul general, iar în iunie vom avea acest program care va fi adoptat Până atunci vom avea o evaluare care va fi uh, făcută de către un uh, specialist independent. Deci, după părerea mea, trebuie amânată descărcarea pentru ca să avem uh, aprobarea Consiliului ITER din iunie, pentru ca să vedem exact care este viitorul acestui proiecte, aceste întreprinderi foarte importante, comune. Eu sunt pentru ITER, sunt un susținător, dar trebuie să facem cât se poate de mult pentru ca să se îndeplinească și uh, mandatul acestei organizații internaționale. Apoi, uh, pentru celelalte, Curtea de Conturi și-a dat un aviz uh, curat. Există anumite observații în toate, în fiecare dintre rapoarte. Pentru moment nu am nimic de spus cu privire la descărcare. E vorba de un aviz curat din partea Curții de Conturi, deci nu am mare lucru de spus, aceasta este situația momentan. Am câteva observații generale însă cu privire la rapoartele Curții de Conturi. FP7, Orizontul 2020. 2014 a fost un an special pentru că am început aceste eh, două întreprinderi comune eh, și ITER, întrebant, eh, important este să vedem care a fost, de fapt, stadiul, care este stadiul primului, primei întreprinderi comune, să vedem cât s-a cheltuit, cât va trebui cheltuit în continuare și care e situația cu privire la contribuțiile interne. În două sau trei rapoarte doar există prevederi pe tema aceasta. Apoi va trebui să avem uh, această informație în toate rapoartele următoare, pentru că avem în continuare 2 ani, 2017, de exemplu, de, în care trebuie folosite fondurile din FP7 și trebuie să se introducă și prevederi uh, cu privire la contribuțiile interne, pentru ca să fie clar că partenerii privați aduc uh, lichiditățile necesare. Cam atât pentru moment. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Marinescu, pentru acest raport uh, foarte amplu și complex despre um, aceste întreprinderi comune. Am recomandat domnul Poș, primul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi, stimate domnule raportor. Aș vrea foarte scurt să fac câteva comentarii și să încep prin câteva comentarii orizontale. În primul rând, aș vrea să vă spun că poate ar trebui la anul să ne gândim dacă raportorul pentru aceste întreprinderi comune ar trebui să facă și un raport orizontal în care să se trateze problemele orizontale, transversale. Eu cred că astfel rapoartele ar putea să fie mai clare, acestea care tratează întreprinderile comune pentru că vorbim despre FP7, orizontul 2020, de fiecare dată vorbim despre aceste jaloane. Oricum, nu sunt uh, neapărat de acord cu raportorul la alocarea fondurilor la descărcarea pentru 2014. Adică eu uh, cred că pentru anii 2015 și 2016 o să mă mai exprim încă o dată, așa cum am făcut-o și acum. Vreau să spun că E nevoie de un centru comun pentru susținerea acestor întreprinderi comune, acel Common Support Center, și mă întreb ce experiențe s-au adunat deja în acest centru în colaborarea cu uh, întreprinderile comune. Poate comisia poate să ne spună mai multe despre el. Am putea poate să îmbunătățim și eficiența colaborării noastre. Raportorul e foarte critic în ceea ce privește raportul Curții de Conturi, văd aici. Spune că o mare parte din raport se repetă, iar informații importante lipsesc. Um, da, înțeleg că nu trebuie să lucrăm în paralel și că anumite informații din trecut care sunt uh, general valabile nu trebuie să fie repetate. E bine că avem aceste informații, E bine că sunt la dispoziția tuturor, dar uh, poate că ar trebui să fie pregătite mai ușor, să fie mai accesibile pentru Parlament. Eu cred că Curtea de Conturi este o instituție credibilă, deși credibilitatea Curții de Conturi merge mână-mână de multe ori cu credibilitatea Uniunii ca atare. Eu mi-aș dori de aceea ca la adoptarea acestui raport să avem mai puțină critică, poate, dacă se poate. Acum, în legătură cu întreprinderile comune în parte, sunt de acord cu raportorul. Împreună cu raportorii din umbră ne-am întâlnit de mai multe ori și până la două, în afară de două întreprinderi comune, eu cred că deja se poate acorda descărcarea. Mulțumesc. Thank you. Mr. Soltes. Mulțumesc, domnul Soltes. Mulțumesc, domnule președinte, foarte mult aș dori să mă refer la un subiect pe care l-am discutat în ultimii ani, de fapt chiar uh, foarte mult. E vorba de proiectul ITER. O proastă gestiune și riscuri care s-au luat, care au dus la o amânare a descărcării de anul trecut, sunt în continuare vizibile astăzi în această comisie și mi se pare foarte trist să trebuiască să constatăm același lucru. Multe din problemele pe care le-am subliniat anul trecut le regăsim anul acesta și Curtea de Conturi a constatat că mai sunt întârzieri în implementarea unor măsuri pentru 2014. Aceste întârzieri se lungesc, se pare, față de cele de anul trecut și bugetul urcă exponențial. Grupul pentru revizuire internă pentru 2014 a constatat, de exemplu, că nu e foarte realist uh, termenul pe care l-au stabilit și că sunt multe probleme cu acest proiect. Așteptăm în continuare cu interes ca planul de acțiune să fie publicat și uh, ar fi trebuit să-l primim, vă amintesc, în iunie 2015, a fost amânat pentru noiembrie 2015, acum se pare că o să-l primim cam pe la jumătatea anului acesta în care suntem acum. Deci, în continuare, nu avem, de fapt, o dată precisă cu privire la termen, nu avem nici informații foarte precise despre finanțare. Și întrebarea este de ce nu este disponibilă această informație pentru publicul larg. În ciuda faptului că directorul a prezentat propunerile și propunerile au fost uh, apoi adoptate la ITER. Eu cred că ar trebui să amânăm descărcarea pentru ITER și ar trebui să așteptăm mai întâi acest plan de acțiune. Aș vrea să știu ce părere are Comisia despre această propunere. Vreau să știu dacă Comisia, de exemplu, are acest plan de acțiune sau măcar dacă l-a văzut și dacă Comisia a dat undă verde pentru planul de acțiune. Vă mulțumesc! Uh, thank you. Uh, Mulțumesc. Nu cred că e cineva aici de la întreprinderile comune, nu? Știu că avem colegi de la comisie care vor să răspundă, probabil, dacă doriți, puteți să luați cuvântul. A, sunteți în spate, acolo, a, nu vă văzusem. Puteți să ne spuneți ceva? Da. În legătură cu ITER, Ați pus întrebarea comisiei, dacă nu mă înșel, nu? Puteți să ne spuneți nouă ce doriți să vă dăm noi ca informații. Nu, am comentat câte ceva despre ceea ce se întâmplă la ITER, mai ales am comentat asupra raportului Curții Europene de Conturi, dar am adresat întrebării Comisia despre planul de acțiune al ITER. Puteți să vă închideți microfonul, vă rog? Da, mersi. Atunci întrebarea e pentru comisie, nu este pentru ITER. Comisia. Uh, thank you very much. Mulțumesc, sunt Paul West de la DGRTD. Nu mai suntem neapărat responsabili cu energia de fuziune, dar sunt familiarizat cu acest dosar. O linie nouă a fost propusă de către directorul ITER însă celelalte agenții interne au respins uh, linia de care a fusese indicată pentru că nu era destul de matură, nu era destul de clară. Se aude foarte prost comentariul interpreților din cabine, se aude foarte slab și greu de înțeles ceea ce spune vorbitorul. Comisia trebuie să mai lucreze pe acest proiect, sperăm să se rezolve. O altă problemă este cum, a fost, cum se leagă acest lucru de descărcare ne-a spus că vom primi această informație și noi, că nu este nevoie să amânăm descărcarea pentru a avea această informație, ea va veni oricum, la fel și cu celelalte informații pe care le vreți. Sigur că dumneavoastră vă luați decizia, dar veți primi această informație în momentul în care va fi disponibilă. În legătură cu celelalte rapoarte, sunt într-adevăr vești bune faptul că ați propus uh, descărcarea celorlaltor uh, agenții. Știm că sunt anumite probleme pentru noi. Situația s-a creat, nu putem să facem mare lucru pentru viitor și pentru uh, Excel care trebuie să preia situația e mai dificil. Oricum, Mă întreb dacă o amânare a descărcării face o mare diferență sau nu. Cred că nu, din păcate, pentru că e vorba de un temei juridic de acum ani de zile care creează problema, deci nu putem să facem prea multe pe acest subiect. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebări. Yeah, we could really express this. Da, am putea să ne exprimăm îngrijorarea despre anumite situații și putem să propunem amânarea pe descărcării pe 2014 cu privire la Curtea Europeană de Conturi și cu privire la răspunsul dumneavoastră, care arată, cred eu, destul de clar că avem în continuare probleme clare și serioase de a clarifica anumite detalii. Deci e o problemă să vorbim de context acum Dacă în continuare suntem fără informații, nu avem informații relevante despre plan și despre activități. Mulțumesc. Da, domnule Marinescu, dacă vreți să finalizați dezbaterea. Da, mulțumesc. Doar două cuvinte despre 2014 din nou. A fost primul an din al doilea, de a doua întreprindere comună pentru fiecare, deci. Au lucrat cu fonduri de la FP7, ceea ce înseamnă că au avut un plan de plăți pentru 2013, înaintat în 2013, cu privire la activitățile de la FP7. Deci, trebuie să vedem uh, cât uh, s-au angajat, ce au făcut în realitate și Uh, ce, uh, ce s-a întâmplat cu performanța respectivă. În același timp, Orizontul 2020 a fost uh, proiectul pe care s-a lucrat. Vreau să precizez că sunt mai diferite linii bugetare în buget, în bugetul anual FP7 sau Orizontul 2020. Unele dintre ele au organizat deja o um, cerere de propuneri uh, un apel la, uh, la propuneri. Unii dintre ei s-au angajat, alții au făcut deja plăți. Trebuie să știm însă care este performanța, cu cât s-au angajat, cât au plătit și așa mai departe. Deci asta este, acesta este motivul pentru care am pus această întrebare. Dumneavoastră puteți găsi informația aceasta pe site-ul unor întreprinderi comune, pe majoritatea dintre ele au un foarte clară falcare FP7, orizontul 2020, angaja, uh, credite, angajament de plăți, dar nimic în curtea de conturi, a, în raportul curții de conturi și câteva procente în uh, angajamente și plăți care, după părerea mea, nu reflectă realitatea. În ceea ce privește mm, energia, S-a prezentat un plan la ITER, nu a fost respins, dar s-a cerut o evaluare independentă, care este în curs această evaluare în momentul de față și um, va fi analizat, va fi făcută în aprilie, va fi prezentată în iunie și deci va trebui să vedem la Consiliu dacă va fi sau nu uh, aprobată în Consiliul ITER Însă, în același timp, aș vrea să spun că peste 85% din uh, activitatea din uh, ITER a fost uh, contractată cu agențiile interne, ceea ce înseamnă că proiectul a avansat foarte mult, iar organizarea muncii s-a schimbat, ceea ce a permis tuturor să facă progrese. Deci, cu 85% din activitate deja angajată pentru agenții interne, eu cred că ei sunt pe o cale foarte bună. Însă trebuie să vedem care este cererea de fonduri suplimentare, de staff suplimentar, pentru ca să vedem dacă este fezabil. Mulțumesc! Nu știu dacă cineva dorește să mai ia cuvântul după raportor. Întotdeauna sunt destul de reținut când e vorba de așa ceva. Dacă nu e ceva esențial, aș prefera să nu se ia cuvântul după raportor. Bine, mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește calendarul, termenul de depunere a amendamentelor este 4 martie, adoptarea la control bugetar 22 sau 23 martie și adoptarea la plenară. Și am picnic în aprilie. Deci, uh, aceasta este încheierea agendei de astăzi. Am terminat foarte devreme. Vă rog să nu spuneți doamnei Gresle, președinta, că am terminat atât de devreme. Vă rog să ne spuneți că după aceea, dacă nu îi spuneți, dacă îi spuneți, o să ne mai ținem mai târziu la următoarea reuniune. Ne întâlnim mâine la 9, deci vă rog să nu vă uitați cardurile de vot.